Okay, now we have to. Okay, colleagues, if we can take our seats, because we're going to start this. Uh... Dragi colegi, vă rog să luați loc. O să începem acum sesiunea aceasta specială, care este un schimb de opinii cu tinerii de la AI, evenimentul de AI al Parlamentului. Este unul din cel mai important eveniment uh, care implică tineri. Este, se referă la un subiect care este de mare actualitate și în care știm că avem foarte multe dificultăți, foarte multe provocări la nivel uh, politic, avem și lucruri foarte bune de raportat, țări care primesc migranții, care fac tot posibilul pentru a integra pe cei care pleacă și fug de zone de război și um, Uniunea Europeană a um, fost gazdă pentru este și a fost gazdă pentru mulți dintre ei, dar avem și anumite probleme. Mă bucur să-i primim pe oaspeții noștri astăzi. A doua ediție a evenimentului AI a avut loc la Strasbourg um, pe 21 mai și pe 20 mai, unde sute de, unde mii de persoane s-au întâlnit pentru a discuta despre idei care sunt importante pentru Parlamentul European și pentru comisii. Toți deputații au primit o copie a raportului AI de la evenimentul din mai, în septembrie, și documentul se numea Crearea Europei 50 de idei pentru un viitor mai bun. În sesiunea de astăzi avem trei vorbitori uh, din partea evenimentului uh, pentru tineret AI, care o să ne dea câteva idei, iar uh, după aceea o să vă rog să răspundeți la aceste idei. O să facem trei sesiuni de discursuri scurte din partea deputaților. O să avem vorbitorii care iau cuvântul, după aceea trei idei, trei idei din partea lor și vrem după aceea reacția dumneavoastră la aceste trei idei. E vorba de două minute maxim pentru fiecare intervenție și sperăm de asemenea că ideile pe care le vom auzi astăzi de la oaspeții noștri să poată să fie parte din dezbaterea noastră care va purta asupra raportului comun AFET-DV pe migrație. Avem trei vorbitori, așadar, Linda Slapakova, care este student în afaceri internaționale la Versalles College la Bruxelles, aici um, este specializată pe studiile de securitate și pace și în domeniul ei de cercetare este radicalizarea și uh, extremismul politic și religios, un subiect foarte de actualitate și politica de vecinătate. Dânsa a fost înainte um, stagiară la uh, ambasada cehă din Bruxelles și de asemenea lucrează la Centrul de Studii Politice și Europene apoi um, și este și președinta unei um, asociații de studenți. Apoi Andreea Gavrila, care a fost în barou, chemată la barou, cred, din uh, Anglia. De asemenea, are un... Um, um, a lucrat pentru agențiile române, române guvernamentale, a fost uh, de asemenea, este avocat, are o diplomă de drept și lucrează în domeniul uh, drepturilor uh, omului, uh, traficului de persoane și accesului la justiție. Îl avem și pe Mateus van der Giusca, care a venit din Polonia în Germania ca și copil, care a avut deja o primă experiență de migrație și care uh, știe ce înseamnă să te simți migrant. Din 2009 până în 2015 a lucrat la Oficiul German de Migrație și a devenit președintele Organizației de Tineret uh, al unui sindicat, uh, Sindicatul European, Confederația Europeană a Sindicatelor SEZI. De asemenea, s-a ocupat aici de politica migrației. Fără să mai facem prea multe completări, o să rugăm mai întâi pe Mateu să vină cu prima idee și după aceea o avem pe Andreea la ideea 2 și după aceea o să invit pe colegi să reacționeze la aceste idei. Mateus, te rog. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Propunerea mea ar permite reprezentanților um, în Uniunea Europeană să primească solicitările de azil pentru ca să poată oferi protecție uh, migranților. Aceasta ar da posibilitatea să recunoască statutul de migrant pentru uh, azilanți, uh, așa cum vedem acum, de exemplu, în cazul populației siriene. Această uh, idee de a primi solicitările de azil la misiunile diplomatice ar putea facilita lucrurile printr-o singură ambasadă care primește aceste cereri. Cred că este vorba de o schimbare foarte importantă, pentru că am putea, pe de-o parte, să găsim, să oferim protecție pentru uh, azilanți, și în același timp um, cererile care au fost respinse ar putea fi comunicate mai repede persoanelor respective și ar putea să afle mai repede așadar că a fost respinsă cererea lor. Aceasta ar permite oamenilor să uh, nu mai uh, uh, intre în mod neregular, irregular în Uniunea Europeană și ar putea de asemenea să-i facă să, să-și analizeze consecințele mai bine. Dacă multă lume ar fi știut um, care sunt condițiile de azil, nu ar fi trecut prin astfel de situații dificile și n-ar fi trecut poate marea în condiții periculoase. Noi vrem totuși să creăm, să creăm o facilitate a procesului de azil și nu vrem să mai moară oameni în uh, Mediterană. Am vrea Uh, de asemenea, să se clarifice um, condițiile în care cineva părăsește țara pentru a cere azil. Misiunile diplomatice ar putea, de asemenea, să fie de aceea o formă de asistență umanitară pentru cei care nu au putut să ajungă um, aici, ajutând direct în zonele afectate. Uh, și astfel am prevenit și uh, traficul de persoane, pentru că mai puține ar intra pe mâna traficanților. Această um, variantă are deja o tradiție foarte lungă în America Latină și în Canada. Mulțumesc! Mulțumesc și foarte bine ați, um, ați păstrat uh, timpul alocat și sper că toți colegii să respecte timpul. Acum următoarea vorbitoare este Andreea Gavrila. Vă rog, următoarea idee. Ați auzit propunerea, reacționați așadar la această propunere. Andreea. My proposal today... Propunerea mea de astăzi este ca Uniunea Europeană să creeze zone sigure și uh, aceasta în cadrul zonelor de conflict, în loc de taberele existente de refugiați, pentru ca să uh, poată um, să exercite influență chiar acolo. Taberele de refugiați ar putea să fie transformate în orașe sigure cu ajutorul nostru, cu susținerea europeană. Aceste orașe sigure ar putea să intre apoi în parteneriate cu alte țări, cu alte orașe europene pe anumite subiecte, însă trebuie mai întâi creată o zonă de siguranță în țara de conflict care ar putea funcționa dacă securitatea militară este oferită în cooperare cu uh, toate țările europene și la care participă și eforturi globale, desigur. Declarațiile de la summitul de la New York pentru refugiați și migranți a fost semnat de către 193 de țări și aceasta reprezintă un pas înainte foarte important în eforturile de a readuce stabilitatea și pacea. În al doilea rând, acțiuni adevărate uh, sociale la nivel european trebuie să fie dezvoltate și pentru aceasta trebuie alocate fonduri europene ca să dezvolte deja infrastructura de sănătate existentă și în același timp să dea putere acestor oameni pentru ca să poată să devină autonomi în aceste orașe. În loc să li se dea o casă, mai bine să se le dea materiale ca să-și construiască casa în timp ce cei care locuiesc în aceste orașe sigure trebuie să aibă asistență la educație și la sănătate, Uh, trebuie să aibă acces, așadar, trebuie să aibă și o șansă să se dezvolte personal și să devină independent din punct de vedere economic într-un stat de drept, în, uh, fără o intervenție străină. Această măsură necesită, deci, ca oamenii să-și poată dezvolta afacerile proprii sau, de exemplu, pentru ca să devină autosustenabil, să primească o pământ de arat și să poată să se autohrănească, uh, de exemplu. Mulțumesc! Două idei foarte pertinente. O să vorbim despre Siria în această după-amiază și despre ajutorul uh, umanitar și e foarte dificil. Vom auzi din partea Comisiei ce s-a întâmplat de fapt în culise și ce au încercat să facă și ideea dumneavoastră despre zone sigure și cealaltă idee despre o colaborare mai bună în domeniul migrației sunt de asemenea. Am două foarte bune. Ce o să facem acum, pentru că avem două seturi de idei, așadar o să mai repetăm exercițiul acesta de două ori, dar acum facem o pauză pentru ca să vorbească deputat delegații care să reacționeze întâi la aceste două idei și ceilalți la celelalte idei. Doamna de Sarnez o să ia cuvântul să reacționeze la acestea. Mulțumesc! Sunt absolut de acord cu prima idee pe care ați dat-o. Bineînțeles că Uniunea Europeană ar fi trebuit să deschidă birouri pentru solicitanții de azil în țările în care aveam refugiații, mai ales mă refer aici la refugiații siriani, sirieni care sunt în Turcia, Iordania sau în Liban. Și bineînțeles că este suprarealist ca singurul fel în care poți să-ți ceri dreptul de azilant este să treci printr-un uh, traficant sau printr-o călăuză, riscându-ți viața familiei pentru ca să vii la fața locului. Este bineînțeles o prostie și sunt absolut de acord cu ceea ce s-a propus de către primul intervenient. Vreau să repet de asemenea și că uh, în Canada se practică acest sistem, au venit mii de persoane în Canada, așa dosarele au fost tratate în uh, țările limitrofe. Foarte bună această propunere și mulțumesc foarte mult pentru ea. Mulțumesc, într-adevăr, și eu am văzut uh, când am fost în sudul Turciei că ar fi fost mai bine să se trateze cu oamenii direct înainte să înceapă migrația în masă. Ar fi fost mult mai bine. Domnul Panțeri, vă rog. Mulțumesc foarte mult trebuie să spun că este foarte, este remarcabil să se caute noi idei, ceea ce dă dovadă de o conștientizare foarte mare. Eu încerc să identific dificultățile în aceste două idei. Ideea de a utiliza uh, sediile de diplomatice are nevoie de mai multe ingrediente care, după părerea mea, acum nu există încă. În primul rând, trebuie să îmbunătățim infrastructurile acestor centre diplomatice, pentru că în momentul de față nu sunt la înălțime pentru a putea desfășura această sarcină. E nevoie și de o disponibilitate din partea țărilor europene de a primi migrații, pentru că e frumos că vorbim de Canada, dar este uh, mai complicată situația în Europa și, după cum știm, solidaritatea lasă de dorit, solidaritatea lasă de dorit în această zonă. Al treilea ingredient de care este nevoie este să știm că există mai multe tipuri de migrație. În primul rând avem migrația economică și atunci putem să ne gândim într-adevăr la folosirea sediilor diplomatice, știind totuși că aici uh, intrăm într-o contradicție cu ideea că foarte multe țări europene au deja uh, o limită impusă la migrații economici Totuși, după părerea unora, trebuie să-i lăsăm la ei acasă și cam ideea generală este asta în Europa. Mai există însă și alt tip de migrație, care este migrația persoanelor care fug din conflicte sau din perse- zone perse- în care sunt persecutați. Și avem o problemă de calendar. Nu putem să deschidem o listă și să facem tot posibilul pentru ca să intre toată lumea în aceste sedii diplomatice pentru ca să vină în Europa. Trebuie câteodată să fugă imediat ceea ce devine o problemă în momentul de când vorbim de calendar. Într-adevăr, când folosim sediile diplomatice, acestea facilitează ieșirea din țări, dar de multe ori intrăm direct într-un conflict cu țara în care se află sediul diplomatic respectiv, care nu este de acord cu metoda. Da, este o idee bună, așadar, dar trebuie totuși îmbunătățite uh, structurile de primire, ca să spun așa, pe care le-ați propus dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, într-adevăr, iată câteva aspecte practice interesante când e vorba de implementarea acestor idei. O să mai uh, cer uh, o să încheiem acum. Uh, vrei să răspunzi la cei doi uh, deputați? Andreea, te rog. Cred că o mm, de facem mai degrabă cu ideea pe care a prezentat-o Mateus. Însă, dacă ar fi să mă refer la migrația economică, avem nevoie de un răspuns pe termen lung și ar trebui să ne centrăm pe prevenirea acestui tip de migrație. Mulțumesc. Mateus, te rog. Da, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați susținut această idee, doamnă de Sarnes, și pentru domnul Panțeri. E clar că e greu să se introducă și această sarcină în cadrul uh, misiunilor diplomatice ale UE. Însă cred că este important să partajăm această sarcină, această povară între statele membre, astfel încât uh, doar o ambasadă sau un consulat uh, să primească solicitanții de azil. Pentru aceasta e nevoie de mai mult personal la nivelul ambasadei, personal care să fie în plus și format, dar, pe de altă parte, ceea ce menționați dumneavoastră, persoanele care au nevoi directe, așa cum am văzut în cazul Siriei, Cred că atunci când astfel de persoane se prezintă la ambasade pentru a solicita azil, ar trebui să li se ofere documente care să le permită să vină în Uniunea Europeană în mod legal și să nu încerce trecerea frontierei în mod ilegal și periculos. Mulțumesc, într-adevăr, idei foarte practice, dar uh, dificil de implementat din punct de vedere politic pentru a ajunge la acest uh, nivel de cooperare între statele membre. Acnurul, pe de altă parte, are uh, inițiative în aceste state și în trecut s-a ajuns la acorduri în care guvernele acceptau refugiați, de exemplu, din Congo prin sistemul Națiunilor Unite, din taberele de refugiați din vecinătate. Deci cred că avem marjă de flexibilitate pentru că știm ce trebuie să facem și am făcut-o de mai multe ori în trecut. Acum, următoarele două idei. Linda Slapakova, te rog. Da, mulțumesc, doamna președintă. Milioane de familii au traversat Mediterana pentru a ajunge în Europa, însă criza actuală este esențială și valorile fundamentale europene trebuie să se afle în centrul soluțiilor pentru a preveni astfel de probleme pe viitor. Iată de ce aș propune un cadru de acțiune specific care să țină cont de nevoile tineretului care se află în afara UE. În primul rând, trebuie să se asigure un acces la educație, la pregătire vocațională și acces la locuri de muncă, pentru că lipsa de uh, perspectivă face ca migrația să devină masivă. Și dacă nu ținem cont de perspectiva pe termen lung, situația tinerilor nu se va schimba și singura soluție va fi să-și părăsească țara de fiecare dată, pentru că nu au acolo niciun fel de perspectivă. În al doilea rând, trebuie să existe o mai mare cooperare între organizațiile societății civile și organizațiile de tineret pentru a lupta împotriva împotriva extremismului radical și din munca pe care am avut-o în acest domeniu, în astfel de organizații, cred că radicalizarea tinerilor și extremismul violent uh, a ajuns la niveluri uh, foarte îngrijorătoare și duc la instabilitate și lipsă de securitate. Trebuie să facă mai mult pentru ca comunitățile locale și societatea civilă să-și uh, continue lupta și să sporească eforturile în acest sens. De exemplu, uh, programele de împuternicire pe care le-am văzut în Europa și care ar putea fi exportate și dincolo de Mediterană. În al treilea rând, e nevoie de programe de reintegrare eficiente pentru emigranții care se întorc acasă, programe care să funcționeze pe termen lung, în care să se implice comunitățile pentru a crea cadrul necesar pentru acești tineri. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, îmi place ideea de a susține schemele de ocupare pentru tineret. Și acum, doamna Gavrilă, a doua idee pe care o va prezenta. Da, dacă plecăm de la principiul că dacă înveți pe cineva să pescuiască, va avea de mâncare toată viața și gândindu-ne la sistemul european de voluntari, aș invita Comisia DV să formeze voluntari europeni de menținere a PC pentru a, a iniția programe uh, prin care să se construiască capacități și cunoștințe în cadrul acestor comunități, ținând aici cont și de agenda de dezvoltare și migrație europeană. E nevoie de uh, o menținere a păcii atunci când uh, avem programe în țările în curs de dezvoltare pentru a învăța comunitățile locale în funcție de nevoile lor specifice, agricultură sau energie. Probabil că știți că uh, poți uh, construi cu ajutorul uh, unei biciclete, de exemplu, o moară de vânt. Eu însă am aflat acest lucru abia când am văzut-o în mass media, când am văzut cum un tânăr din Malawi și-a transformat satul în care locuia utilizând astfel de procedee. E nevoie și de implicarea liderilor spirituali în aceste comunități pentru a preveni conflictele, de asemenea NGO-urile și centrele educaționale. Fondurile europene ar putea acoperi nevoile de bază, lunare și uh, nevoile de formare. Sistemul de voluntari european ar putea fi un plus la aceste programe, iar activitățile și rezultatele trebuie să fie raportate și să fie vizibile pentru toată lumea, pentru a fi modele și pentru alții. Și mai important decât atât, Uniunea Europeană trebuie să îi ajute pe tineri să aleagă nu o moarte glorioasă, ci o viață plină de sens. Trebuie să-i ajutăm să-și găsească sensul în viață și în felul acesta putem preveni radicalizarea și violența extremistă. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. Dacă aveți reacții față de aceste două idei, integrarea tinerilor și susținerea tinerilor pentru a coopera împreună și a găsi soluții. Știm că problema demografică în Africa este o adevărată provocare din punctul de vedere al ocupării. Ieri, de exemplu, la Comisia DEVE am avut o prezentare foarte interesantă din partea unor uh, orașe și sate mici uh, din Africa, unde uh, s-au găsit uh, soluții uh, în afara rețelei principale de electricitate, care să oferă electricitate pentru acele zone rurale. Și de aceea uh, transferurile de tehnologie sunt foarte importante în astfel de proiecte. Dacă dorește cineva să reacționeze la aceste idei, Eli, te rog. Mulțumesc. Vreau, în primul rând, să vă mulțumesc uh, pentru posibilitatea de a avea acest eveniment astăzi aici. Îmi pare rău că am ajuns un pic târziu pentru că am fost la o altă întâlnire. Ce vreau să spun? Noi, aici la Parlament, de ani de zile luptăm, sau cel puțin în ultimii doi ani am încercat să găsim soluții care să treacă prin eforturi comune făcute între statele membre. În urmă cu două săptămâni mă aflam la New York și acolo se organiza primul summit global pe tema refugiaților și a migranților. Vorbeam acolo despre efortul global care este absolut necesar pentru că migranții uh, și primirea refugiaților reprezintă o problemă globală pentru care e nevoie de o soluție globală. Însă mă întreb cât de credibilă este Uniunea Europeană atunci când cere o soluție globală, dacă nici măcar aici, la noi acasă, în UE, nu suntem în stare să implementăm o soluție comună. În ziua de astăzi, doar șase state membre din 28 fac față singure acestui uh, val de refugiați. Este un lucru care nu poate continua așa și dacă acest efort uh, s-ar împărți la 28, atunci lucrurile ar fi mai ușoare pentru toată lumea. Iată de ce Parlamentul de mult timp încearcă să transmită acest mesaj și noi, deputații, de câte ori ne întoarcem la noi acasă, încercăm să explicăm acest lucru cetățenilor, încercăm să avem un dialog cu ei pe această temă. Și nu e ușor întotdeauna, să înțelegi care sunt uh, responsabilitățile uh, separate între Parlament, Comisie și Consiliu. Și tocmai de aceea trebuie să insistăm asupra nevoii de a face eforturi comune, pentru că altfel nu vom reuși. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gomes! Da, îmi pare rău și mie pentru că am uh, venit mai târziu, eram la altă întâlnire și n-am putut asculta aceste prezentări, aceste idei. Însă ultima idee, într-adevăr, m-a atins foarte mult, m-a impresionat, pentru că trebuie să îi încurajăm pe tineri să devină actori proactivi, luptând pentru drepturile omului și nu împotriva lor. Și de aceea avem nevoie de bani pe care guvernele să investească acolo unde trebuie în mod strategic, în programe care să prevină răspândirea ideologiei extremiste, care duce până la urmă la violență. Și nu cred că s-a făcut suficient din partea guvernelor noastre în acest domeniu. Parlamentul a, a redactat în urmă cu aproximativ un an un raport în care se vorbea despre prevenirea conflictelor și investițiile care sunt destul de reduse pe această temă, iar aceste investiții nu pot da roade dacă nu îi implicăm cu adevărat pe tineri, pe asociațiile tinerilor la nivel local, pentru ca ei să devină agenți cruciali în lupta împotriva acestei ideologii, împotriva grupărilor teroriste care într-adevăr răspândesc uh, aceste idei de ură care duc la și mai multă violență. Și asta are de-a face cu politici care să împuternicească tineretul și are de-a face cu oportunitățile sociale pe care le oferim tinerilor, locurile de muncă pe care le oferim, pentru că nu putem uh, continua cu ideea că vom reuși ceva în domeniul uh, prevenției dacă nu oferim oportunități uh, tinerilor pentru că tinerii au nevoie de locuri de muncă și de multe alte lucruri. De aceea trebuie să renunțăm o dată pentru totdeauna la aceste măsuri de austeritate tâmpite, care nu au dus decât la și mai multă insecuritate. Trebuie să-i ajutăm pe tineri, să ajutăm în ceea ce privește integrarea socială a lor. Și acum revin la comentariul făcut de Eli în ceea ce privește refugiații. Felul în care guvernele noastre au gestionat acest flux de refugiați și de migranți, care nu se vor opri prin ridicarea de ziduri sau garduri, din potrivă vor veni din ce în ce mai mult aici, dacă Europa nu se va implica în soluționarea conflictelor și oricum oamenii vor veni din multe alte motive. Avem nevoie de aceea de o abordare comună, o abordare care să nu mai permită traficanților uh, să uh, își facă afacerile fără probleme. Și traficanții uh, știu foarte bine care sunt interesele persoanelor ce încearcă să, ajută, să ajungă aici și noi, într-un fel sau altul, practic le-am permis ca afacerile lor să meargă mai departe și le-am dat și mai multă apă la moară. Singurul fel în care putem pune capăt uh, acestei afaceri este deschizând căi legale pentru a ajunge în Europa, fie prin uh, uh, statutul de protecție internațională, fie prin statutul de refugiat. Pentru că altfel nu facem decât să sporim afacerile traficanților și pentru asta avem nevoie de tineri. Mulțumesc! Mulțumesc că avem foarte puțin timp la dispoziție, așa că vom asculta următoarele două idei și vom avea reacțiile toate la sfârșit, pentru că altfel Uh, nu vom termina la timp. Deci vom trece la următoarele două idei și mă întreb dacă Comisia nu ar dori să intervină, să dea un răspuns în legătură cu uh, sistemul de voluntariat european. A fost una din ideile prezentate aici. Nu știu cât de cunoscut este acest sistem, cât uh, de mult s-a dezbătut în cadrul AI la Strasburg. Linda, te rog pentru prezentarea unei noi idei. Da, mulțumesc. Are legătură cu ultimele intervenții pe care le-am auzit în ceea ce privește traficanții de ființe umane. Uh, Ultimul raport uh, Europol pe această temă a arătat că în centrul crizei refugiaților se află tocmai acești traficanți care sunt responsabili cu venirea peste 90% din uh, migranții care ajung aici. Iată de ce trebuie să se deschidă căi legale pentru ca migrația să ajungă aici, să se pună capăt migrației ilegale. Și de asemenea e nevoie și de o punere în aplicare a legii pentru a proteja frontierele noastre. În primul rând, cooperarea între agențiile europene și țările terțe terțe ar trebui să fie întărită. Există deja platforme de cooperare care au fost uh, stabilite între statele membre individuale și Europol, Eurojust pentru a lupta împotriva traficului cu ființe umane. Însă, ținând cont de problemele din țările terțe, cred că trebuie să facem mai mult pentru ca această cooperare să fie mai strânsă între agențiile europene, statele membre și țările terțe pentru a face față eficient acestei probleme. Europol um, a lansat recent Centrul European de Luptă împotriva traficului comerțului uh, uh, cu ființe umane și cred că acest lucru ar trebui să fie implementat și în țările terțe. De asemenea, ar trebui să fie introdus acest proiect și în Uniunea pentru Mediterană, care este o platformă de cooperare foarte bună cu țările din sudul Mediteranei așa cum uh, uh, s-a făcut cu Consiliul de Cooperare Regională din Balcani. Și, în al doilea rând, și mai important, este absolut important în contextul politic actual să avem un discurs uh, care să nu incite la violență, să facem față problemei traficului cu ființe umane în mod eficient pentru că toate aceste probleme apar într-un anumit context, iar stigmatizarea migranților uh, face să crească problemele în toate comunitățile locale din Europa. De aceea trebuie să arătăm că nu migranții sunt de vină pentru aceste activități, că ei nu reprezintă o amenințare la adresa securității noastre, ci problema traficului în general. Mulțumesc și acum ultima idee din partea lui Mateus, te rog. Da, a doua propunere ar fi să avem o bază de date în care migranții să-și înscrie CV-urile pentru a arăta care sunt competențele lor în cazul în care ar dori să emigreze într-un stat membru. Și atunci când um, se găsește o potrivire între ce caută un stat membru și acel CV, uh, se poate trimite uh, cerere de migrație și migrantul trebuie să fie informat, să știe care sunt uh, posibilitățile de reușită în funcție de competențele pe care le și de competențele lingvistice. Este important să se facă această potrivire a competențelor pentru a ține cont de nevoile statului gazdă și nevoile individuale ale uh, potențialului refugiat și trebuie să țină cont nu doar de nevoile migrantului, ci și de capacitatea sa de integrare. În felul acesta, procesul legal de migrație ar fi mult mai uh, transparent. Știu cât de greu este chiar și pentru uh, cetățenii UE să ajungă să lucreze pe o altă piață europeană. În plus, pentru migranți există și problema barierei lingvistice și faptul că competențele lor nu sunt recunoscute și aceasta duce la o lipsă de încredere. Iată de ce țara gazdă ar trebui să ofere migranților o perioadă de formare potrivită pentru a se prezenta pe piața muncii cu oportunități reale. Și aceasta mă aduce la o altă problemă a integrării pe piața muncii și anume recunoașterea calificărilor pe care acești migranți le au au deja. De multe ori ei au competențe profesionale înalte, dar nu sunt recunoscute în UE. Iată de ce avem nevoie de un sistem de recunoaștere internațional al diplomelor și poate un astfel de, o astfel de bază de date ar putea include și un sistem de certificate care să fie recunoscute sau diplome care să fie recunoscute de statele membre. Un astfel de sistem însă are nevoie de investiții suplimentare uh, la nivelul uh, public. Mulțumesc! Mulțumesc și acum reacții la aceste două idei. Teresa Jimenez, te rog. Da, mulțumesc, doamna președintă. În primul rând vreau să spun că întâlnirea de astăzi mi se pare esențială pentru a dezbate de o temă atât de, despre o temă atât de importantă, problema migrației, care îi îngrijorează pe tineri și de aceea cred că momentul este foarte potrivit pentru a avea o astfel de dezbatere între uh, Comisia AFED și DEVE. Și practic miza aici este credibilitatea Uniunii Europene Bineînțeles că e vorba aici și de problema terorismului și a securității, pentru că aceste probleme au uh, acaparat, practic, uh, viața noastră, însă problema migrației este esențială și, practic, uh, în fața tinerilor, ce face Europa va fi definitoriu pentru a avea încrederea tinerilor. Pentru că dacă vedem că nu suntem în stare să facem nimic în cadrul Serviciului de Acțiune Externă, dacă vedem că singurele dovezi de solidaritate se arată înspre în afară, dar pe de altă parte solidaritatea lipsește înăuntru, lucru pe care îl vedem în ziua de astăzi, atunci ce fel de mesaj transmitem acestor tineri dacă nu suntem în stare să ajungem la un acord nici măcar într-o chestiune atât de importantă? și este important să vedem ce se întâmplă în țările de origine, pentru că lucrurile nu se rezolvă doar în Europa. Europa în sine nu există. Există state membre și sunt probleme care trebuie să se rezolve în primul rând în țările de origine, să se rezolve uh, rădăcina acestei probleme și existența traficanților care utilizează ființele umane ca pe niște bunuri. Uh, pe care le transferă dintr-o parte în alta. Și, dincolo de toate rapoartele pe care le-am făcut și toate textele declarative, trebuie să ne gândim ce înseamnă de fapt această afacere cu ființă umană și criminalitatea organizată care se află în spatele acestui trafic. Este o formă nouă de sclavie pe care trebuie să o abordăm și uh, trebuie să rezolvăm problemele, cum spuneam, uh, la origine. Uh, pentru că altfel nu vom reuși nimic. Deci e nevoie de mai multă solidaritate la nivel intern, în UE și trebuie să rezolvăm conflictele la origine. Mulțumesc! Mulțumesc. Nimeni nu a semnalat dorința de a interveni imediat, dar uh, tocmai de aceea uh, propun acum reacții la cele spuse și voi începe cu Linda. Cred că Trebuie să vorbim despre angajament, despre modul în care Uniunea Europeană poate să reacționeze, pentru că Sigur că uh, Uniunea Europeană trebuie să acționeze în folosul propriului interes și vis-a-vis -vis de uh, migrație, dar Eh, dacă reacționezi așa, eh, situația eh, devine din ce în ce mai dificilă, pentru că tinerii privesc spre Uniunea Europeană plin de speranță, iar atunci când situația se înrăutățește, asta decepționează. Trebuie să vedem cum putem înlătura barierele, cum putem îmbunătăți situația în domeniul securității și situația um, din vecinătate, stabilitatea economică, îmbunătățirea relațiilor dintre statele europene uh, și instituțiile europene și, pe de altă parte, relația cu statele din regiunea mediteraneană pentru că ă, este de fapt esența problemei. Ă, trebuie să încercăm să demonstrăm că avem voință politică pentru a îmbunătăți lucrurile și ă, sigur că Parlamentul European trebuie să lupte pentru mai mult angajament și pentru coerență în Uniunea Europeană. Mulțumesc, Andreea. Aș vrea să răspund la comentarii precedente. Într-adevăr, este o problemă cu unitatea în interiorul Uniunii Europene și trebuie să combinăm eforturile noastre. Sigur că este firesc să uh, ai opinii diferite. Modelul nostru este unitate în diversitate, dar atunci cum realizezi unitatea? Și cred că una din soluțiile posibile este să te adresezi tinerilor, pentru că ei trebuie să se poată întâlni mai ușor și ei acceptă poate și mai ușor diferențele care există între ei. Deci investiți în programe pentru tineri pentru că atunci când uh, îi implicați, le dați și un rost în uh, angajamentul lor. Iată și întâlnirea de astăzi este importantă, pentru că noi constatăm că um, suntem ascultați și că și ideile noastre pot să se transforme în realitatea și să știți că într-o uh, clădire în care nu există unitate, nu poate să existe nici putere, deci transformați acest Parlament într-unul puternic. Mateus, mulțumesc, mulțumesc. Uh, și pentru reacțiile dumneavoastră. Pentru noi este îmbucurător să constatăm că apreciați sugestiile noastre și noi ne dorim ca Uniunea Europeană să devină mai puternică, statele membre să coopereze pentru a rezolva această problemă a migrației cu care ne confruntăm uh, în clipa de față. Iar noi reprezentăm un mare eveniment uh, um, al tinerilor uh, ai. Noi reprezentăm, de fapt, Uniunea Europeană ne dorim ca să rămânem solidari și să demonstrăm că Uniunea Europeană are ceva de spus. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a încheia dezbaterea pe acest punct, aș da cuvântul și doamnei Maria de Paulis din partea Comisiei Europene. Ah, uh, mulțumesc, doamnă președintă. DEVCO deja analizează cauzele migrației. Pot să vă dau câteva exemple. Implementăm acțiuni pentru a putea uh, conferi tinerilor din uh, state terțe uh, capacitatea de a se implica în luarea deciziilor politice. Ne implicăm într-o pregătire profesională și încercăm să îmbunătățim și posibilitățile pieței muncii, să uh, nu existe uh, un conflict între uh, tipul de formare profesională și cerințele pieței muncii. Și uh, aceste eforturi sunt recunoscute în statele partenere pentru că uh, dorim să încurajăm inclusiv mobilitatea dintre state. Dar uh, există și alte uh, probleme um, care apar încă în perioada copilăriei. Pentru că, până la urmă, copiii de astăzi devin viitoarea generație a migranților. Și există în clipa de față și copii în rândurile migranților, copii neînsoțiți care ajung în Europa, o categorie foarte vulnerabilă. Deci uh, încercăm să uh, găsim soluții, măsuri uh, care să permită acțiuni coerente și încercăm să uh, valorificăm și alte politici care au fost implementate în Uniunea Europeană. Cooperăm cu oficiul pe probleme umanitare ECO pentru Uh, probleme de educație și de furnizarea serviciilor de bază uh, necesare uh, refugiaților. Sunt doar câteva din exemplele pe care putem să le oferim și dacă doriți, vă, vă rog să vă adresați direct nouă pentru a vă furniza informații suplimentare. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și oaspeților noștri de astăzi. Vedeți, instituțiile europene încearcă să găsească soluții la criza Eh, migrației, dar există și state membre care uneori blochează aceste demersuri. Pentru că există și politicieni care eh, reacționează eh, acasă diferit de ceea ce ne-am dori. Există și guverne care reacționează la presiunile interne pe care le exercită cetățenii. Deci e greu să acționezi coerent. Dar în numele colegii colegilor doresc să mulțumesc foarte mult oaspeților pentru această întâlnire și cred că este o bună idee să avem schimburi de vedere în diversele comisii. Mulțumesc și pentru modul în care v-ați prezentat, pentru că ați fost foarte disciplinați, v-ați concentrat foarte bine pe probleme, dar puteți să rămâneți dacă doriți pentru dezbaterea viitoare. Stimați colegi, eu vă propun acum să trecem la punctul 13. Este un raport